subiect este o întrebare cu solicitare de răspuns oral, conducerea autonomă. Primul vorbitor va fi autorul acestei întrebări. Este vorba de domnul Ismail Ertug, raportor. Îi dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimată doamnă comisar, dragi colegi. În primul rând, aș vrea să vă spun că cred că am pus această temă pe ordinea de zi la momentul potrivit, pentru că, după părerea mea, este o temă foarte importantă pentru viitor. Este o temă foarte importantă din cauza dezvoltărilor tehnologice. Sectorul autovehiculelor cunoaște o evoluție foarte rapidă. În ultimii 10 ani, au fost implementate sisteme avansate de asistență pentru conducătorii de autovehicule și au fost uh, optimizate, iar acum se inițiază următoarea etapă și anume conducerea parțial autonomă. Anul acesta vor fi introduse primele modele dotate cu sisteme de conducere parțial autonomă, precum sistemele, de exemplu, de parcare complet autonomă și de evitare a coliziunilor și de asistență în blocajele din trafic. Este este deja în curs um, sistemul de uh, control și se vorbește deja de 2020 ca an de plecare pentru producerea în serie a acestor facilități. În Statele Unite ale Americii deja există mai multe teste cu uh, vehiculele fără șofer și vedem că industria deja a făcut progrese foarte mari. Însă, potențialul conducerii autonome nu se limitează numai la domeniul uh, automobilelor, ci poate să aducă și modificări foarte mari pentru alte industrii, cum ar fi, de exemplu, logistică, agricultură sau minerit. O schimbare în uh, planificarea urbanistică ar putea să fie de asemenea foarte bună în uh, fluxul uh, circulației, de exemplu, toate acestea ar putea fi îmbunătățite prin conducerea autonomă. Însă dacă industria cercetării se găsește acum în, mij- în plină, plin avânt și dacă există deja foarte multe domenii în care se poate aplica această, această tehnică, putem spune din păcate că în Uniunea Europeană nu există nici măcar o încercare, cel puțin spre afară, de a crea o strategie pentru a folosi uh, autovehiculele autonome. Și totuși există foarte multe probleme de uh, securitate și uh, de procedură care trebuie să fie prelucrate de urgență de către Comisie. Nu numai pentru ca să se poată stabili bazele pentru un uh, transport uh, orientat spre viitor, sigur și eficient, dar și pentru că, printr-o clară indicație și clare condiții, am putea să creăm condițiile pentru industria noastră de a se bucura de investiții și de a face față concurenței globale, mai ales față de SUA și față de Asia, am putea crea noi locuri de muncă și am putea să le păstrăm pe cele vechi. Pentru a putea reuși acest lucru, Comisia Europeană trebuie să se confrunte cu foarte multe aspecte importante și să găsească răspunsuri de durată. Mai întâi se pune întrebarea cu privire la așa numita obligativitate de răspundere. Pentru ca să poată să um, corespundă uh, acestor cerințe, uh, conducerea automată care va prelua, deci cea mai importantă funcție a mașinii a conducerii, va trebui să se lege și o răspundere de aceasta și Comisia vreau să știu dacă și-a făcut deja un plan despre cum să arate aceste reguli de răspundere și responsabilitate. Apoi mai există și probleme de protecția datelor și cibersecuritate. Schimbul de date între autovehicule, dar și între autovehicul și infrastructură trebuie să garanteze un flux de un trafic um, fluent și eficient. Cum uh, dorește Comisia Europeană să folosească datele acestor autovehicule pentru ca să asigure, de exemplu, infrastructura de transport în fața unor uh, ciberatacuri. Mai există și alte întrebări în domeniul infrastructurii. De exemplu, dacă autovehiculele autonome pot să fie integrate în infrastructura actuală de transport și care ar fi uh, Uh, schimbările pe care ar trebui să le facem și care va fi rolul statelor membre pentru ca să preia, de exemplu, o parte din finanțare. Iar în ceea ce privește omologările de tip, mai văd de asemenea alte întrebări și aici. Doamnă comisar, poate puteți să ne spuneți dacă se vor folosi autovehicule pentru control și pentru testare și verificare, însă în momentul de față, având în vedere legislația omologării de tip, nu au fost considerate. Și vreau să știu dacă Comisia, în acest context, are de gând să preia uh, reglementări precum uh, cele ale UNECE. Iar având în vedere multele comentarii pe care le vor face și colegii. Vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, doamnă comisar, dacă Comisia Europeană a început deja să elaboreze o strategie pentru conducerea autonomă în Uniunea Europeană. Ați putea să fiți de acord cu mine că, dată fiind importanța conducerii autonome pentru economie, este esențială, de exemplu, și uh, uh, prelucrarea unei cărți verzi cât se poate de rapid? Mulțumesc! Mulțumesc. Domnule Ertug. Acum, în numele Comisiei, dau cuvântul doamnei Tyson. Vă rog. Um, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați deputați, conducerea uh, autonomă, conectată, oferă foarte multe oportunități uh, pentru performanța de mediu, eficiența generală a sectorului transporturilor. Există însă nevoia unei coordonări uh, aprofundate la nivel european. Declarația de la Amsterdam sprijinită în această dimineață dimineață la Consiliul Informal de Transport este foarte importantă și prevede asta ca o premisă pentru crearea unei strategii europene pentru uh, conducerea autonomă și conectată. Motivul pentru care acest Consiliu are loc uh, în Amsterdam astăzi este motivul pentru care doamna Bulci uh, nu este prezentă astăzi aici. Ea este la Amsterdam, deci aveți de-a face cu mine astăzi. Uh, este nevoie. Uh, Comisia a lansat un dialog uh, cu statele membre, cu toate părțile interesate, uh, private din sector, prin o plat, prin plat, printr-o platformă, a organizat de asemenea și uh, mese rotunde, uh, una dintre ele uh, prezidată de comisarul Oettinger. Comisia lucrează pentru a avea o uh, strategie europeană pentru conducerea autonomă și conectată din, ca parte a strategiei europene um, pentru competitivitate abordăm și subiectul cercetării și dezvoltării. Tehnologiile evoluează foarte repede uh, de la uh, către sisteme fără șofer. Uh, el, unele dintre ele există, uh, unele sisteme sunt parțial fără șofer și există deja, dar ne îndreptăm poate către, șofer, uh, către sisteme complet autonome. Însă, securitatea nu trebuie să uh, fie afectată niciodată. Procesul către automatizare trebuie să asigure Uh, beneficii clare de, de siguranță rutieră, eliminând riscuri și nu adăugând noi riscuri. În prima noastră întrebare v-ați referit la provocările uh, aduse de automatizare. Cadrul uh, de reglementare actual pentru participanții la traficul rutier va trebui să fie adaptat pentru a permite condusul automatizat Asta include o revizuire nu numai a convențiilor internaționale privind traficul rutier, în special uh, Convenția de la Viena privind traficul rutier, dar de asemenea vor trebui să fie schimbate codurile rutiere ale statelor membre. Uh, lucrăm deja la asta uh, la comisie, dar și în cadrul, inter- în cadrul internațional. Este crucial să asigurăm cel mai ridicat nivel uh, al securității comunicărilor și protecția uh, datelor și a vieții private. Sunt elemente cheie pentru ca aceste sisteme să fie acceptate de public. Au loc uh, mai multe inițiative în domeniul acest al securității datelor, în uh, strategia privind piața unică digitală, în noul regulament privind protecția datelor. De asemenea, vom avea o prevedere, acest regulament se va aplica în întreaga Uniune Europeană. Protecția datelor a fost adresată și în cadrul uh, platformei pe care am menționat-o anterior. Inițiativa Gear 2030 privind uh, autovehiculele automate um, încearcă să înțeleagă ce și cum se schimbă cu creșterea nivelului de automatizare. Apoi, construcția șoselelor și acesta va fi afectată dacă vrem să maximizăm beneficiile acestor noi tehnologii. Toate aceste aspectele sunt um, evaluate și de um, platforma uh, See It și de inițiativa uh, pentru 2030. Rețelele de comunicare celulare sunt și ele discutate la uh, nivelul uh, mesei rotunde la nivel înalt privind uh, conducerea autonomă și conectată. Apoi, în ceea ce privește testarea, inspectarea și omologarea autovehiculelor, um, autovehiculele automatizate pot deja să respecte anumite uh, prevederi pentru omologare, um, prevederi existente uh, deja. Și, uh, bineînțeles, evaluăm și ce va trebui schimbat în um, reglementare în viitor pentru a ne adapta la această situație. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă comisar. Acum urmează reprezentanții grupurilor politice. În numele PPE, domnul Polciac. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, acest punct foarte important este ultimul punct pe ordinea de zi de joi pe masă. Cu toate acestea, trebuie să ne obișnim cu așa ceva, bănuiesc. Și e păcat că grupul lui Marie Le Pen și alți eurosceptici nu, nu sunt aici la discuția acestui punct sau la discuția despre migrație. Mă rog, sunt de acord în mare parte cu ce spune autorul acestei uh, întrebări orale. Industria auto pășește într-o nouă epocă. E ca și cum am trece de la uh, călătorii în balon, la călătorii cu avionul și se testează deja prima generație de vehicule complet autonome, care ar trebui să apară pe șosele în următorii ani. E un moment absolut istoric. Dar așa cum arată cele mai recente date, calea de parcurs nu va fi ușoară. Conform statisticilor recente din California, care este unul dintre puținele state din întreaga lume care permite testarea vehiculelor autonome în trafic, în 15 ani de teste au fost raportate peste 3.000 de cazuri de probleme de funcționare. 151, 1051 de cazuri de probleme tehnice au fost um, raportate de um, Mercedes, de pildă. Sunt probleme serioase, totuși. Și să nu uităm că pe primul loc este siguranța rutieră. Bineînțeles că nu se pot evita cu totul accidentele a acestor uh, vehicule în trafic, indiferent cât de avansată este tehnologia acestui vehicul. Și apoi întrebarea care se pune este cine este responsabil pentru accidente și pentru uh, defecțiunile tehnice. Și vreau să adresez încă o dată întrebarea Comisiei. Cum am putea să adaptăm cadrul juridic actual pentru a ține cont de această chestiune? Doamna comisar a vorbit despre schimbarea Convenției de la Viena din 1968 privind traficul rutier. Și da, suntem de acord cu acest lucru. Vă mulțumesc. Mulțumesc. De la SD, și doamna Ayala Sender jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru generozitatea dumneavoastră. Sectorul automobil uh, dorește să se modernizeze, bineînțeles, și între timp, uh, chiar putem spune că lăsăm în urmă era benzinei și a uleiurilor și încercăm să ne apropiem de o nouă lume, cea a conducerii autonome, a roboților și a asistării la condus. Sigur că trebuie să mai așteptăm pentru a vedea rezultatele finale, dar uh, au, condusul are în general legătură și cu emoțiile Dar dacă de multe ori uh, conducătorii sunt, uh, de exemplu, de vină la anumite accidente, totuși trebuie să ținem cont de uh, aspectul responsabilității. La avioane, de exemplu, nu ne-am gândit la așa ceva pentru că, de exemplu, o conducere automată nu este posibilă total se pot face tot timpul erori, e clar, nu trebuie să fim exagerat de optimiști și întotdeauna trebuie să ne gândim și ce consecințe au măsurile pe care le luăm. Aceasta poate să ducă la mai puține decese în trafic și mă refer aici, de exemplu, la șoferii de camioane, la șoferii de taxiuri, la mecanicii auto. Aici vom avea și consecințe sociale deci trebuie să avem mare grijă atunci când luăm măsurile din acest pachet. Dacă nu mai putem să gestionăm singuri uh, autovehiculele și le gestionăm din afară, pentru că nu e vorba că nu sunt gestionate, nu sunt pilotate, ci este o pilotare din exterior. Ar trebui să știm în primul rând care sunt riscurile pe care le avem în legătură cu acest tip de condus. Inginerii sunt foarte necesari, dar trebuie să ne gândim și la aspectele de mediu, pentru că toate problemele de mediu nu le-am rezolvat încă. Și consecințele pot fi destul de ample. După cum a zis doamna comisar, aș vrea și eu să ne amintim de faptul că nu vrem să mutăm uh, și să inventăm uh, tot ceea ce se face pe căile ferate, acum pe șosele. Întrebarea legată de conducerea autonomă este dacă vom reuși să stabilim un cadru legislativ uh, foarte stabil care este necesar pentru ca să nu plece fiecare în direcția în care îi convine. Momentan am impresia că uh, cam asta se întâmplă și nu putem vorbi de o adevărată interoperabilitate. Ceea ce s-a încercat până acum nu este de fapt, uh, uh, în armonie cu ceea ce se încearcă în momentul de față. Deci e nevoie de o carte verde sau o carte albă în care să se trateze toate aspectele și e nevoie și de examinarea tuturor uh, consecințelor sociale. Drepturile sociale, costurile infrastructurii ar trebui să fie evaluate toate înainte să avansăm și să punem în aplicare aceste idei, pentru că altfel putem să mergem între timp și cu trenul. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Ayala Sender. Iar acum, în numele ECR, are cuvântul domnul Zlotovski, care astăzi este reprezentantul permanent al grupului ECR aici. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Viitorul sorului transporturilor este uh, ceva la care trebuie să ne gândim astăzi, pentru că în fiecare zi avem noi idei și inovații la care nu uh, sunt adaptate uh, legile noastre. Aceste mașini autonome nu sunt o idee, ele există deja și mulți producători uh, au planificat astfel de produse. Acest lucru ne poate ajuta să rezolvăm multe probleme uh, cu care ne confruntăm astăzi în domeniul mediului, uh, securității, eficienței. Astfel de mașini autonome înseamnă un flux uh, îmbunătățit, mai puține accidente, o mai bună utilizare a resurselor și, de asemenea, o revoluționare a transportului de bunuri. Însă, Astfel uh, de uh, lucruri trebuie foarte bine pregătite, mai ales și în ceea ce privește viitorul pieței muncii. Cred că Comisia Europeană ar trebui să pregătească o analiză în ceea ce privește utilizarea acestor uh, autovehicule. Vă mulțumim foarte mult, spune președintele. Doamna Haranțova, acum, vă rog. Uh, Mulțumesc, doamnă comisar uh, am auzit despre minunile pe care le fac uh, autovehiculele autonome. Eu, um, eu aștept cu nerăbdare să am o mașină conectată și să văd cum va arăta condusul pe viitor. Dar dacă legiuitori chiar dacă suntem foarte entuziasmați, trebuie să ne dăm seama că se pun multe semne de întrebare și nu trebuie să le uităm când punem la punct legislația. Cum ne putem adapta politica industrială? Cum ne asigurăm că aceste vehicule sunt sigure? Sunt uh, sigure pe șosea și protejate de atacuri cibernetice. Cum uh, protejăm drepturile consumatorilor făcând uh, partaj de date? Ce facem cu răspunderea juridică? Chesti- chestiunile acestea sunt complexe și nu le putem face față singuri industria auto tradițională trebuie să stea la masa discuțiilor. Când creăm un uh, cadru juridic armonizat care este mai vast decât aspectele tehnice, trebuie să facem acest lucru împreună cu toate părțile uh, implicate. Industria însăși uh, trebuie să se gândească în mod proactiv la chestiuni cum ar fi viața privată, securitatea cibernetică, gestionarea datelor și un nou uh, model de afaceri. Avem nevoie de o industrie auto care să-și dea seama că trebuie să se schimbe și să, și să fie de actualitate. Dacă nu face acest lucru, uh, companiile europene și din afara industriei auto vor avea de suferit uh, din cauza standardelor înalte. Trebuie să ne Trebuie să vedem cum folosim tehnologia pentru a îmbunătăți experiența cetățenilor în viața de zi cu zi. Din toate aceste motive, trebuie să ne dăm seama că uh, condusul autovehiculelor trebuie să fie, pute, poate să fie o experiență mai bună și una mai sigură, dar trebuie să acționăm acum. Mulțumesc, mulțumesc. Din partea verzilor are cuvântul doamna doamna Deli. Trei minute. Cher coleg... Dragi colegi, avem deja mașina conectată, mașina independentă va veni probabil în 10 ani maxim și acum vine și mașina autonomă. Eu cred că e vorba de o revoluție pentru că în acest hemiciclu inventăm tocmai dreptul roboților, deci legislația este absolut indispensabilă, trebuie să urmeze. Ce se întâmplă în caz de accident? Cine este responsabil? Pentru că nu va mai fi conducătorul. Sau va fi atunci cine? Producătorul, cel care a oferit uh, infrastructura sau cel care gestionează prin internet? E clar că această mașină automată trebuie să respecte toate normele în vigoare. S-a terminat cu școlile de condus. Acum avem nevoie de un nou cod al uh, rutier care să poată să garanteze securitatea rutieră. Dar e nevoie mai ales de transparență pentru ca pasagerii să nu fie de fapt, victimele concurenței și, în același timp, să nu facă o concurență între constructori și, deci, între state europene. Testele de emisii poluante, momentan, sunt uh, foarte proaste, pentru că niciunul nu respectă, niciun constructor și cetățenii sunt cei care sunt pedepsiți. Se vede prin anchetele naționale făcute în Belgia și în Franța, după scandalul Volkswagen, care a fost uh, declanșat anul trecut și pe care Parlamentul are o comisie de anchetă. Eu vreau să spun foarte clar că în, comi- în comunicarea dumneavoastră dumneavoastră vorbiți de nevoia de cooperare internațională între state și constructorii de autovehicule. Eu cred că e nevoie de o agenție europeană de omologare Uh, care să se ocupe și de testele de emisii astăzi și uh, în viitor să se ocupe de automatizare. E clar că aceasta va duce la problema carburantului. Care vor fi carburantul acestor mașini? E clar că trebuie să dăm, nu este vorba să dăm o nouă față dieselului. Se știe că acest carburant provoacă cancere în fiecare an și nu este decât o daună în plus pentru consumator. Deci trebuie să ne gândim la o mașină care să polueze mai puțin cu adevărat. La fel și pentru mașină. Dacă mașina automatizată este o mașină, este o manieră de a îmbunătăți competitivitatea pieței auto, auto pentru a îmbunătăți transporturile și pentru a face, găsi o soluție pentru toate um, ambuteiajele, e bine, dar dacă nu, dacă este contrariu valabil, atunci ce să facem? Nu trebuie în niciun caz să găsim această soluție, ci mai degrabă co-transportului um, în mașini. Întrebarea e când se vor decide statele să lanseze o consultare cu orașele, cu colectivitățile locale, pentru că amenajarea teritoriului trebuie să fie revizuită. Se știe că mașina automată și inteligentă pe viitor trebuie să respecte uh, protecția datelor. Și ce vor face milioanele de, de europeni care lucrează ca șoferi? Facem uh, tot felul de vâlve de când au apărut uh, noile uh, uh, mașini uh, și uh, noile forme de taxiuri și de fapt ce am, la ce am ajuns este o bătălie între Uber și taxiuri. Ce o să se întâmple? O să uh, dea foc la mașinile automate pentru ca să mai aibă de lucru? Ce o să, uh, vreau să închei, domnule președinte, este vorba de o adevărată revoluție a mașinii, dar trebuie să învățăm și din greșelile pe care le-au făcut constructorii în ultima vreme și să nu uităm că tehnologia nu va funcționa dacă nu avem persoane inteligente în spatele tehnologiei. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Deli. Vă rog să vă respectați timpul. Iar acum are cuvântul următorul vorbitor care va vorbi în nume propriu și este domnul Koch. Un minut și jumătate. Ja, liebe Kolleginnen Kollegen. Dragi colegi, mă bucur, bineînțeles, că vorbim în timp, uh, într-un moment timpuriu cu Comisia despre acest subiect. Este, iată, uh, cealaltă parte a digitalizării. Niciun alt uh, subiect nu riscă să modifice atât de puternic traficul rutier însă a venit momentul să facem și o adaptare a cadrului normativ la toate aceste evoluții. Um, autovehiculele fără șofer sunt o șansă, o oportunitate, pentru că 90% dintre accidente au loc din comportamente umane eronate. Însă, uh, iată, aceste autovehicule ar îmbunătăți nu numai securitatea, dar ar duce la o eficientizare a fluxului uh, Um, a fluxurilor de trafic, uh, ar îmbunătăți, uh, ar fi mai bune pentru mediu și așa mai departe. Există soluții tehnice pe piață și au fost teste chiar și în Germania pe autostradă. Însă trebuie să vedem ce se întâmplă cu protecția datelor. Mă gândesc la protecția împotriva atacurilor unor hackeri dar și în general la protecția datelor. Apoi chestiunile de responsabilitate în cazul în care se ajunge totuși la un accident. Și aici intervin și chestiuni etice. Pentru că o, un autovehicul va trebui uh, într-o fracțiune de secundă să decidă singur dacă, devi, uh, o, evitând un obiect, uh, lovește o ființă în dreapta sau un copac în stânga. Mai avem multă treabă de făcut. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Koch. Domnul Mamikins acum. Stimate președinte, dragi colegi, dacă v-ați uitat la Star Trek și ați citit uh, romane SF, știți foarte bine despre ce vorbim, despre automobile care zboară și așa mai departe. Tehnologia ne permite să ajungem la lucruri nemai gândite, dar siguranța este un lucru foarte important Sistemele electronice trebuie să fie foarte avansate și să includă foarte multe elemente eh, de, pe, de, de prevedere a traficului și a comportamentului. E nevoie de proceduri specifice care sunt diferite de cele pentru, pentru autovehiculele normale și acestea sunt foarte importante. O altă chestiune importantă este securitatea. Nu, nu, nimeni nu vrea să fie răpit eh, în automobilul său și iată, eu sprijin ideile Comisiei Europene, care alături de guvernele naționale dorește să întocmească o strategie specifică pentru acest uh, spațiu de transport. Dar să nu uităm de Skynet, inteligența virtuală care, unde, în care uh, roboții capătă drepturi și uh, poate în câteva zeci de ani s-ar putea să ne punem întrebarea cât de mult control avem noi asupra uh, vieților noastre până la urmă. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Bilbao Barandi, care cuvântul. Gracias, presidente, comisaria nuevo. Creo que la progresión... Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Eu cred că progresul tehnologic la um, condusul autonom este foarte problematică din cauza aspectelor legale și va trebui să abordăm lucrurile foarte coerent la nivel european. E vorba aici nu numai de prevederi, ci e vorba și de strategiile pentru investițiile publice. Ele sunt esențiale pentru a garanta conectivitatea între vehicule și pentru a îmbunătăți și legătura lor cu infrastructura. Programul Galileo este un exemplu de întârzieri, de exemplu, foarte bun. Întrebarea e ce vreți să faceți pentru ca să fie mai bine coordonate investițiile și pentru ca să vă asigurați uh, că aceste vehicule vor putea să-și folosească capacitatea la maxim în toată Uniunea Europeană. Este foarte păcat dacă avem uh, din ce în ce mai multe probleme legate de investiții. În al doilea rând, aș vrea să știu dacă această problemă va duce la alte decizii care se vor lua în legătură cu uh, rețeaua de transporturi europeană și dacă va anula unele decizii care s-au luat deja avem uh, mai multe meserii legate de acest sector și va fi nevoie de formări profesionale suplimentare. S-ar putea ca exercitarea acestor uh, meserii să se schimbe în natură și toate aceste lucruri nu au fost încă reglementate. Mulțumesc! Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Andor Deli pentru 3 minute. Gyakorlatilag ma már lét... Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Dispunem deja de toate tehnologiile pentru ca mașinile să se conducă singure, fără participarea activă a unui șofer. Însă, există și unele provocări eventuale sau dezavantaje. răspunderea în caz de accident, pierderea locurilor de muncă, viața privată și așa mai departe. În plus, prioritatea trebuie să fie securitatea, uh, siguranța rutieră, mai ales uh, siguranța celor mai vulnerabili, pietonii și uh, cicliștii. O parte a acestui domeniu sunt, este și interconectarea între autovehicule această tehnologie uh, ar putea să ne economisească carburant, uh, timp, să îmbunătățească condițiile uh, de viață pentru șofer și ar putea să ne permită și să ne, să ne respectăm obiectivele de emisii. Important este însă să se creeze un cadru juridic adecvat trebuie să aliniem interesele și obiectivele. Nu va fi ușor, dar nu putem uh, să oprim uh, evoluția tehnologică. Și asta înseamnă cu atât mai mult că trebuie să avem un cadru legislativ uh, adecvat. Vă puteți baza pe Parlamentul European pentru asta. Mulțumesc, domnul Pospișil. Mulțumesc, domnule președinte Dezbaterea noastră este extrem de interesantă. Domnă comisar, cred uh, întru totul că e foarte bine ca Comisia Europeană să pregătească un rezumat de întrebări în ceea ce privește conducerea autonomă. Aceste întrebări sunt întrebări pe care, și le, pe care trebuie să și le pună și statele membre, și industrie, și Uniunea Europeană pe de întregul. Eu consider că există trei domenii importante în ceea ce privește condusul autonom, mai ales pentru noi, reprezentanții ai statelor membre. Chestiuni juridice, asta este primul domeniu. Au fost deja menționate acestea. Și întrebarea se pune cum uh, să ne... Apoi, uh, infrastructura rutieră, în domeniul al doilea și al treilea, securitatea cibernetică sau, sau vorbim despre toate trei. Când vorbim despre chestiunile juridice, toate amendamentele potențiale și schimbările potențiale ar trebui să aibă loc la nivel european, fiindcă, în conformitate cu principiul subsidiarității, ar fi greșit dacă fiecare stat membru și-ar ajusta propria legislație odată cu introducerea conducerii auto, condusului autonom. Și apoi un lucru mai important este um, răspunderea. Trebuie să se știe foarte clar cine este răspunzător în, uh, în aceste, în cadrul, în ceea ce privește aceste vehicule autonome, utilizatorul, uh, fabricantul, apoi infrastructura. Și acest subiect trebuie să fie discutat la nivel european, nu la nivel național, pentru ca fiecare stat membru să nu-și uh, adapteze ei singuri legislația în acest domeniu. Toate aceste subiecte sunt foarte, sunt foarte importante la nivel european. Mulțumesc! Doamna Sandra are cuvântul, un minut și jumătate. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Vehiculul autonom este un pas înainte tehnologic, este un vis care a devenit realitate. Astăzi deja sunt pe piață uh, vehicule semi-autonome care fac parcarea singure, care învârtesc singure, care cotesc singure și frânează singure. Iar mâine uh, șoferul nu va mai fi decât pasager în propria sa mașină. Timp, câștigul de timp, câștigul de confort este absolut evident și uh, un potențial enorm. Însă, mai ales în, la nivelul securității, se așteaptă cele mai multe progrese, pentru că o mare parte din cele 26.000 de Uh, decese pe uh, șosele sunt datorate erorilor ume, umane. Câte vieți vom putea salva datorită noilor tehnologii? Aceasta este întrebarea. În același timp însă foarte multe obstacole și întrebări se mai pun în continuare și vor trebui să fie rezolvate. Aceste probleme au fost deja menționate. Cine va fi responsabil în caz de accident? Uh, cum să adaptăm infrastructurile noastre rutiere la aceste noi date și cele de telecomunicații, cum să coordonăm folosirea și uh, acțiunea uh, majorităților uh, utilizatori ai străzilor. E clar că foarte multe din mașinile viitorului vor fi mașini conectate și aici se pune de nou problema uh, responsabilității, cum să ne asigurăm că nu vor fi piratate și cum să ne asigurăm să protejăm datele. Dacă reușim să răspundem într-o manieră coordonată la aceste întrebări, atunci Europa are capacitatea să devină lider în această nouă revoluție industrială. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Sander. Acum trecem la Catch the Eye. Domnul deputat Bușoi

autovehiculelor. mulțumesc. mulțumesc domnul are cuvântul acum. Uh, uh, mulțumesc, domnule președinte această dezbatere mi s a părut fascinantă. Um, am câteva întrebări de adresat poate că doamna comisar va putea să, să răspundă. În primul rând, care este uh, probabilitatea ca publicul să accepte autovehicule uh, autonome, mai ales în perioada de tranziție, când vor fi foarte puține la început și apoi vor fi din ce în ce mai multe. Apoi, responsabilitatea în cazul uh, unui accident este pasagerul sau proprietarul, care s-ar putea să nu fie pasager. Este o, import- o chestiune importantă. Și apoi, chestiunea costurilor. Uh, Ehm, costurile vor fi mai ridicate sau mai scăzute decât ce avem acum? Și, bineînțeles, chestiunea crucială după COP21 și schimbările climatice vor fi emisii mai multe sau mai puține. Lucruri foarte importante. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Mulțumesc încă o dată, domnule președinte. Dragi colegi, aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor care au introdus această temă pe ordinea de zi. Tehnologiile se dezvoltă foarte rapid și eu cred că conducerea autonomă este un lucru de care trebuie să, pentru care trebuie să fim pregătiți. Uniunea Europeană este unul din actorii de vârf când e vorba de inovații în lume, însă eu cred că ar trebui să avem foarte mare grijă atunci când e vorba și de reglementările uh, traficului pe șosele. Oamenii din circumscripție îmi spun că conducerea autonomă o să rezolve problema ambuteiajelor, dar eu cred că trebuie să avem și reglementări care să fie pe măsură. Domnul Iacov ce are cuvântul. Pane domnule președinte s au abordat uh, multe chestiuni astăzi vorbind despre condusul autonom doamnă comisar și bineînțeles trebuie să trebuie ca securitatea să fie prioritară siguranța să fie prioritară dar mai sunt și alte chestiuni cum ar fi aspectele de ordin uh, uh, etic, tehnologic, de mediu sau privind protecția datelor. Mai multe. O altă problemă va fi și infrastructura. Cine va finanța infrastructura necesară a autovehiculelor autonome? Vreau să vă spun un lucru. Aceasta este o șansă pentru Comisia Europeană de a de a fi vârf de lance în ceea ce privește dezvoltarea industriei auto. Ceea ce ar duce la promovarea întregii industrie europene și să nu lase aceste chestiuni pe mâna statelor membre. Trebuie să-și asume caracterul de, liber la nivel, de lider la nivel european. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc foarte mult dumneavoastră, sunteți membrii cei mai activi din Parlamentul European. Uh, 10 la număr, vedeți acum. Și dau acum, acum cuvântul doamnei Tyson din partea Comisiei, oaspetele nostru de astăzi. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc eh, și colegilor din Parlamentul European pentru, aceste, pentru această dezbatere foarte valoroasă. Stimați eh, deputați, suntem confruntați cu noi evoluții tehnologice în plină dezvoltare, însă mai avem și multe întrebări pe, la care trebuie să găsim un răspuns. Și tocmai de aceea uh, trebuie să urmărim îndeaproape acest dosar. Sunt multe chestiuni pe care trebuie să le avem în vedere, cercetarea, inovația, Um, răspunderea, consecințele pe piața muncii, protecția datelor, siguranța uh, datelor, cine partajează ce cu cine, uh, infrastructura de comunicare trebuie îmbunătățită, uh, diferența între public și privat, cine se ocupă de ce, noile prevederi rutiere, inspec- inspecțiile autovehiculelor, emisii, clim, efecte asupra climei. Sunt uh, numai câteva din uh, întrebări și probabil că ne vom mai confrunta și cu mai multe. Dezbaterea de astăzi a fost uh, probabil prima din multe ce vor urma. Suntem la începutul unei călătorii lungi pe care o vom parcurge împreună. Trebuie să înțelegem corect toate implicațiile și trebuie să avem o, influ o influență pozitivă asupra acestor implicații. Există clar consecințe pentru sectorul transporturilor, pentru societatea noastră, pentru competitivitatea noastră. Călătoria a început. Iar uh, Comisia Europeană deja din 2014 a creat o platformă, uh, platforma CEIT, uh, o platformă cooperativă prin care urmărim tot ce se întâmplă. Este o, o primă etapă, iată cea de asta. Asta a fost o primă etapă. Există și un raport din ianuarie 2016, iar Comisia planifică și uh, un master plan pentru a putea urmări în continuare aceste evoluții. Există și un grup la nivel înalt în industria auto, T30 și aici uh, se, și ei lucrează la o foaie de parcurs și în ceea ce privește anul 2030 avem o consultare cuprinzătoare privind toate aspectele conducerii automate nu pot decât să vă spun că deocamdată nu vom avea o carte verde, dar va veni un document pe care vi-l vom uh, prezenta și în plen. Uh, de mai multe ori, probabil ne vom reuni pentru a discuta acest uh, subiect. Și poate cu mai mulți deputați în sală pentru a urmări acest dosar și pentru a ne consolida colaborarea. Sunt foarte multe evoluții și este ceva pozitiv pentru noi. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici și pentru intervențiile dumneavoastră. Aș dori să mulțumesc tuturor deputaților pentru prezență pentru comentariile și contribuțiile lor foarte valoroase. Am fost puțin, dar dezbaterea a fost una la, de o calitate ridicată. Dezbaterea pe acest subiect se încheie aici.